Dear ladies and gentlemen, Doamnelor și domnilor, vă rog frumos să luați loc ca să începem reuniunea oficială a Comisiei pentru Afaceri Juridice. Aș dori să vă urez un căldure, călduros bun venit tuturor să-i salut pe membrii realeși din diversele state și, de asemenea, pe toți membrii noi aici la Comisia pentru Afaceri Juridice. Mă bucur enorm să-i salut și pe membrii secretariatului, pe interpreți, pe consilierii politici, pe toți cei care contribuie la munca comisiei noastre. Vorbesc limba engleză ca să fiu înțeleasă cât mai bine în următoarele momente pentru că aceasta este prima reuniune pe care eu o prezidez doar pentru că sunt fosta vicepreședintă a acestei comisii, cea care a mai rămas aici, și voi prezida această reuniune doar până când vom alege un nou președinte la Comisia pentru Afaceri Juridice. Declar reuniunea deschisă și aș vrea să vă explic că vă voi citi acum mai multe comunicări pentru că doresc să respect cât se poate de atent regulamentul de procedură. Și acum la alegeri este foarte important să respectăm cu strictețe regulamentul. În primul rând, aș dori să amintesc membrilor că obiectivul acestei reuniuni este constituirea biroului comisiei prin alegerea președintelui sau președintei și a patru vicepreședinți, în conformitate cu articolul 204 din, din regulamentul de procedură. Membrii trebuie să aibă la ei cartelele de vot. Dacă nu au cartelele de vot, trebuie să solicite acum o cartelă de înlocuire. Mă uit la dumneavoastră ca să văd dacă toată lumea are cartela de vot. Dacă ați uitat cumva cartela, există posibilitatea să ne organizăm cât mai rapid deci vă rog să-mi faceți semn dacă nu aveți cartela. Se pare că nu este cazul, așadar trec mai departe. Ordinea alegerii este următoarea, în primul rând președintele, apoi vicepreședinții. Numele supleanților care participă la vot sunt următoarele. Am să numesc de fapt un singur supleant. E vorba de domnul Angel Jambasc. Vă rog să mă scuzați, spune președinta, dacă nu vă pronunț corect numele. Bine ați venit aici ca supleant care participă la vot. Dacă se modifică vreun supleant, grupurile politice trebuie să mă informeze înainte de a deschide votul. Iarăși nimeni nu atrage atenția, haideți să trecem la principalul punct al reuniunii noastre, alegerea președintelui sau a președintei constat că avem un quorum din un sfert din membri, adică șapte. Quorumul este întrunit, așadar putem trece la vot. Ce nominalizări avem pentru alegerea președintelui? Mr. Siewka, please. Domnule Siewka, vă rog. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, bucuria și onoarea de a lua cuvântul acum în numele grupului celui mai mare din Parlamentul European, PPE. Doresc să urez bun venit noilor colegi la comisia noastră. Ca întotdeauna la început de mandat, doresc să avem cea mai bună cooperare posibilă. În numele grupului PPE aș dori să-l propun drept candidat la președinția Comisiei Jurii pentru acest mandat pe colegul nostru din Republica Cehă, domnul profesor Pavel Svoboda. Vă mulțumesc. Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Tsvievka, pentru că l-ați prezentat pe domnul Svoboda. Acum, domnule Svoboda, vă rog să ne spuneți dacă consimțiți la această numire. Da, consimt. Mulțumesc foarte mult. Mai sunt alți candidați? Nu mai este nimeni. Haideți să trecem la vot. Așadar, domnul Svoboda poate fi ales prin aclamare. Aceasta este cea mai rapidă și cea mai eficientă metodă de a-l alege pe noul președinte. Vreau să-i rog pe toți membrii care sunt de acord cu uh, numirea domnului Svoboda în postul de președinte să-l aplaude. Domnul Cavada dorește să ia cuvântul, vă rog. Fără microfon. Da, aș dori să vă spun că sunt pentru aclamare. Uh, that's very nice to hear. Ne bucurăm să auzim că sunteți pentru această procedură. Haideți să trecem acum la aclamare. Uh, to become the new chair. So, Dacă mă uit cu mare atenție, văd că este clar, domnule Svoboda, sunteți ales. Vă felicit și vă urez un mandat cât se poate de reușit în calitate de președinte. Vă rog acum să veniți la prezidiu, să vă ocupați locul și să continuați cu sesiunea de alegeri. What? ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea arătată. Sunt convins că împreună vom uh, avea discuții foarte interesante și cred că vom reuși să învățăm foarte mult unii de la alții. Mi s-a spus că această reuniune trebuie să se desfășoare cât mai rapid din acest motiv vorbesc limba engleză acum la început pentru că nu vreau să mai pierdem timpul așteptând traducerea, spune domnul președinte. Așadar, dacă îmi permiteți, aș dori să trec direct la alegerea primului vicepreședinte al comisiei noastre. Mai trebuie să spun numele supleantului? Nu. Constat că avem quorumul de un sfert de membri, adică șapte. Quorumul este întrunit, deci votul va fi valabil. Se pune acum întrebarea cine este nominalizat pentru postul de, vice, de prim vicepreședinte. scuzați, voiam să vă mai spun un lucru. La reuniunea dinainte de a începe reuniunea Comisiei Jurii, am avut un grup de lucru al socialiștilor și democraților și la acea reuniune eu am fost aleasă coordonator al grupului nostru. De aceea doresc să mă retrag de la candidatura la postul de vicepreședinte și vreau să o, să o propun pe doamna Geringer ca prim vicepreședinte și de asemenea Bun, deci avem un candidat la postul de prim vicepreședinte al acestei comisii, doamna Lydia Geringer de Odenberg, sper că pronunț corect numele, Mulțumesc foarte mult! Doamna Geringer este numită de grupul dumneavoastră. Am notat. Se pune acum întrebarea dacă doamna Geringer acceptă. Da. Mulțumesc foarte mult! Dat fiind că avem un singur candidat, vă propun să continuăm și să votăm din nou prin aclamare. Uh, look, uh, looking, just, yes, uh, Mrs. Geringer. Doamna Geringer, vă rog frumos să veniți alături de mine la prezidiu. Thank you very much. Uh, now uh, we proceed to the Trecem acum la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Quorumul este în continuare îndeplinit. Ce candidați avem la postul de al doilea vicepreședinte? Uh, Domnule Cavada. fără microfon. Yes. Um, I was waiting for somebody. Așteptam să îmi prezinte altcineva candidatura după cum s-a votat. Dar văd că nimeni nu ia inițiativa, deci trebuie să mă prezint singur. Îmi cer scuze, nu aș fi vrut să procedez așa. Domnule președinte, vreau să-l salvez pe colegul nostru și să-l propun eu, în calitate de candidat ALDE, să vină să-și ocupe locul care îi se cuvine. Sunteți foarte amabil. Mai sunt și alte candidaturi? Nu. Deci avem un candidat la postul de al doilea vicepreședinte, e domnul Jean-Marie Cavada. În această situație, vă rog frumos, dacă consimțiți, deși a fost destul de evident, să-mi spuneți. Da, mă simt mult mai bine de când colegul uh, m-a denunțat public. Deci avem uh, acordul dumneavoastră. Putem trece tot la un vot prin aclamare? Mulțumesc foarte mult. Vă rog și pe dumneavoastră să vă ocupați locul la prezidiu. So that we may proceed. Haideți să trecem acum la alegerea celui de-al treilea vicepreședinte. Avem candidați? Da, domnule președinte, în numele grupului PPE am deosebită plăcere să uh, îl prezint pe domnul Axel Foss ca candidat. E un coleg cu foarte multă experiență. Vă mulțumesc pentru acest anunț. Domnule Fos, acceptați? Da, Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Mai sunt alți candidați la postul de al treilea vicepreședinte? Nu sunt. Haideți atunci să trecem la votul prin aclamare. Mulțumesc foarte mult. Domnule Fos, vă rog și pe dumneavoastră să veniți aici alături de noi. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, vom alege acum cel de-al patrulea vicepreședinte. Sunt candidaturi, doamna Regner? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum am mai spus, aș dori să uh, propun la acest post pe pe doamna Marie Delvo Scheres. Mulțumesc foarte mult! Doamna Delvo Steres acceptă? Da. Scuzați, vă rog, pronunția. Your consent, uh, any... Mai sunt alte candidaturi la postul de al patrulea vicepreședinte? Dacă nu, haideți să votăm prin aclamare. may I ask you also... Și vă rog și pe dumneavoastră să veniți alături de noi. De fapt, aș vrea să vă rog, dar... Uh, ba da, uitați că avem un loc pentru dumneavoastră. Ok. Thank you very Vă mulțumesc foarte mult pentru acest vot rapid. Am o ultimă comunicare și anume, următoarea reuniune va avea loc în 10 iulie la ora 9. Mulțumesc foarte mult, reuniunea se încheie.